sesiunea solicitor de intervenție cu durata de un minut. Iar acum trecem la explicațiile votului, conform ordinii de zi. Însă, înainte de asta, aș dori să mulțumesc, domnule comisar, foarte mult pentru că a rămas cu noi până la o oră atât de târzie. Avem două sau, uh, doi sau trei vorbitori care doresc să-și explice votul. Uh, domnul uh, Polcek este primul. Není slova. Já bych chtěl říct, že k této zprávě... Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să spun că am votat pentru acest raport, pentru că trage concluziile potrivite Însă, aș dori să spun câteva lucruri uh, când vine vorba de protecția specială a minorilor și a celor care fac parte din grupul LGBTI. Nu am fost de acord cu aceste cu precizările respective, nu pentru că nu aș considera că aceste grupuri nu trebuie să fie protejate, însă eu consider că dacă, dacă afirm că ești uh, LGBTI, atunci uh, faci această afirmație uneori tocmai pentru a nu fi trimis înapoi într-o state unde, un, într-un stat unde ești persecutat. Deci trebuie să trebuie să ne asigurăm că există un, pentru că nu există un mecanism de verificare acestor uh, afirmații, ar trebui să fim puțin mai uh, precauți. Mulțumesc. Trecem la raportul uh, Karima Deli privind mobilitatea urbană uh, durabilă. Aveți din nou dumneavoastră cuvântul, domnule Polciac. Nepodpořil jsem ji z několika... Mă las Aș dori să spun că nu am putut susține acest uh, raport. Vă ascultăm, spune domnul președinte. Noi vă ascultăm. Vă ascultăm. Puteți să vă explicați votul. Da, vorbesc și continui să vorbesc. N-am reușit să susțin acest raport din mai multe motive. Unul dintre acestea uh, e faptul că se susțin uh, mijloace alternative de transport în uh, mobilitatea urbană. Eu cred că, într-o anumită măsură, propunerea merge dincolo de uh, ceea ce poate fi considerat rezonabil, adică să nu depășim limita prin care uh, dispoziții europene încalcă subsidiaritatea. Cred că anumite chestiuni trebuie să rămână la atitudinea statelor membre. Eu nu mă opun uh, ciclismului interiorul orașelor. Din contră, chiar cred că este un mijloc de transport foarte adecvat, însă nu cred că este necesar uh, o rezoluție a Parlamentului sau nu e necesară intervenția Uniunii Europene pentru a guverna un astfel de aspect. Cred că statele membre ar trebui să poată să se ocupe singure de acest subiect. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Polcec. am primit un număr mare de solicitări uh, pentru explicațiile de vot, uh, însă acestea pot fi înaintate în uh, scris. Așa ajungem la uh, finalul